Domnul președinte. Reluăm ședința. Sper că v-ați fortificat pentru ultima etapă din anul acesta. Procesul verbal al ședinței de ieri Textele adoptate au fost distribuite, există obiecții? Constat că nu. În felul acesta considerăm procesul verbal adoptat. Punctul următor, pentru ordinea de zi, dezbatere privind încălcarea drepturilor omului, a democrației și statului de drept cu durata de maximum o oră și începem cu situația din Republica Democrată Congo și dați-mi voie să le dau cuvântul întâi autorilor. Începe doamna colegă Gabriel. Domnule președinte, criza din Chivu în regiunea Marilor Lacuri devine din ce în ce mai gravă și nu a fost analizată cu seriozitatea care merită. Impunitatea forțelor uh, militare, a conflictelor, lupta pentru resurse uh, naturale, uh, constituie în clipa de față momente de îngrijorare, iar uh, situația insecurității populației civile este inacceptabilă. Trebuie să acționăm pentru ca aceste conflicte să înceteze. Este nevoie de dialog, răspundere, eficiență și asta pe trei niveluri. Responsabilitatea la primul nivel eh, revine congolezilor, responsabilitate economică, politică, socială, încetarea violențelor, colaborare cu Curtea Penală Internațională, garantarea unei justiții funcționale. Acestea sunt condițiile care eh, trebuie să ducă la rezolvarea conflictelor. Pe plan regional, este important ca dialogul început între forțele armatei Congresului Național, de asemenea din Ruanda, trebuie să înceteze. Stimată colegă, în evidența mea, vă este atribuită vă este atribuit doar un minut, dar eu acum vreau să vă rog să nu vorbiți atât de repede pentru ca interpreții să poată să vă urmărească. Vă mulțumesc. Bun. Trecem la nivelul regional. Dialogul început între RDC, eh, Rwanda și Uganda să continue. De asemenea, acordul la care s-a ajuns între CEL și Uniunea Europeană trebuie să eh, fie transpus în practică. Este nevoie de mijloace umane și financiare adecvate în acest scop, iar statele eh, care sunt implicate trebuie să găsească răspunsuri la problemele existente. Pe plan internațional, MONUSCO trebuie să facă tot ce este în putere pentru a-și îndeplini mandatul. Pentru că noi încercăm să acordăm asistență pe plan umanitar, de asemenea prin intermediul EUSEC și EUPOL adresez un apel statului congolez pentru a face tot posibilul pentru a garanta ca doctorul Mungvege să fie protejat pentru că a existat amenințarea cu moartea la adresa sa și a familiei sale. Este un semnal pe care dorim să îl dăm și sperăm ca statul congolez să țină seama de el. Vă mulțumesc! Mulțumesc, într-adevăr, aveați două minute la dispoziție, îmi cer scuze, dar vreau să invit pe toți vorbitorii să nu încerce să rostească texte mai lungi decât este posibil în minutele care le sunt rezervate. Doamna Crețu, pentru un minut și jumătate

Doamna Nielsen pentru două minute. Mulțumesc, domnule președinte. În RDC există un cuvânt care arată ce se întâmplă de zeci de ani acolo, Macala. Aceasta este o mină de aur în nordul RDC, simbol al prădării resurselor naturale care se întâmplă în întreaga regiune a Marilor Lacuri. Există multinaționale europene acuzate că participă la corupție, grupurile rebele um, și uh, nu fac altceva decât să agaseze minerii pentru a pune mâna pe acele terenuri. Există legătură și cu Kinshasa, cu principalul centru penitenciar, unde uh, domnesc uh, impunitatea și lipsa legii. Administrația penitenciară eh, nu mai face față, prizonierii militari sunt cei care fac legea și cer prizonierilor civili să le verse eh, plăți. Există eh, persoane care n-au fost niciodată condamnate și sunt în închisoare, există o suprapopulare, tortură pentru anumiți dintre acești deținuți. Macala rămâne de văzut dacă este o mină de aur sau un loc al pierzaniei. Trebuie să revină acolo statul de drept, să există o luptă adevărată împotriva impunității, care e o cangrenă pentru întreaga regiune. Trebuie ca justiția să primeze și să fim clar că în orice acord de pace nu se uh, acordă imunitate lui Boscunda Gamda și altor criminali de război care au uh, aprins țara și nu sunt pedepsiți. Există uh, aproape 2 milioane de femei care au fost omorâte în 6 ani. Uh, eforturile doctorului Mukwege, care este apărătorul acestor femei, uh, trebuie avute în vedere. El face eforturi foarte mari pentru aceste femei și de aceea a fost încercată asasinarea lui. Trebuie să condamnăm aceste acte și să facem presiuni la adresa guvernului din Congo pentru ca acesta să desfășoare cât mai repede o anchetă imparțială pacea trece înainte de toate prin intensificarea justiției sociale, adică prin partajarea resurselor naturale. Mulțumesc doamnei Gil Nielsen pentru un minut și jumătate, doamna Oyuland. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, conflictele care au dus la pierderea vieții a sute de mii de oameni nevinovați au transformat Republica Democrată Congo într-o zonă a războiului, unde lorzii războiului și oficialii corupți sunt singurii care beneficiază de pe urma acestei situații. Din nefericire, sprijinul internațional nu a dat rezultatele așteptate. Misiunea de păstrare a păcii a ONU continuă de 13 ani și an de an 1,5 miliarde de dolari se alocă acestui proiect, dar chiar și așa nu se vede nicio îmbunătățire. Mișcarea M23 este cu siguranță departe de a fi prima de acest gen. Cred că pentru a construi o societate democratică e nevoie de voință politică puternică și de lideri ambițioși, de guverne ambițioase și de opoziție care să vrea să construiască instituții politice pentru a garanta drepturile fundamentale. Din păcate, nu acest lucru se întâmplă în Republica Congo. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnei Oiuland ultimul dintre autori, colegul Murphy, pentru 2 minute și 30. Mulțumesc, domnule președinte. Escaladarea violenței în provința răsăriteană din Congo între reprezentanți ai armatei congoleze și rebelii M23 vorbește despre uh, o criză care urmează altor și altor crize, pentru că de decade uh, se continuă lupta între uh, forțele armate și rebeli, iar statele vecine nu fac decât să susțină grupurile rebele pentru a avea un profit din asta. Toate grupurile rebele um, au tactici teroriste, um, violență împotriva populației, inclusiv um, violență sexuală, abuzuri împotriva femeilor, se estimează că 52 de femei pe zi sunt victima acestor conflicte. Multe dintre ele și-au părăsit până la urmă casele și uh, 140.000 de oameni uh, s-au refugiat din zona. Uniunea Europeană uh, a susținut împreună cu China regimul corupt Kabila. Există în clipa de față și soldați ONU, dar uh, nu au reușit să creeze stabilitate în zonă. În continuare sunt exploatate resursele naționale din zonă. Uh, și PIB-ul uh, foarte scăzut este un dezastru pentru că această regiune este una din cele mai bogate din lume există milionari care exploatează aceste resurse naționale, companii multinaționale care controlează majoritatea acestor resurse. Împreună ă, continuă politica de colonizare de peste 130 de ani. În același timp, oamenii sunt privați de uh, condiții elementare și uh, li se uh, fură practic resursele naționale. Deci este nevoie de găsirea unei soluții durabile, inclusiv uh, ca resursele naționale să devină proprietatea uh, populației. Mulțumesc, domnule Murphy. Iar acum, în numele grupurilor politice, începe domnul Posel pentru un minut. Domnule președinte, nu doar Kivu, dar uh, întreaga țară Congo Uh, este una dintre regiunile cele mai atrăgătoare din lume, dar în loc să fie un paradis pe planetă, este aproape un iad al planetei. Congo ar putea să fie una dintre cele mai bogate țări din Europa și din lumea întreagă, cu rezervele sale de apă, ar putea să asigure apă potabilă pentru toată Africa. Are resurse naturale naturale importante ar putea să fie sediul marilor companii industriale. Din păcate însă istoria a fost una brutală de colonialism, de postcolonialism, de uh, război civil, de administrație coruptă. Trebuie să facem tot ce ne stă în putere pentru ca în această regiune centrală din Africa să se instaureze pacea. Iar acest lucru este posibil doar printr-o strânsă colaborare dintre Uniunea Europeană cu Uniunea Africană și cu uh, Națiunile Unite. Pentru că uh, încheierea de acorduri, uh, cum este cel legat de regiunea Marilor Lacuri, fără să fie transpuse în practică, înseamnă o catastrofă. Mulțumesc, domnule Posselt. Pentru un minut și jumătate, doamna Gurmai. Domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi, Uh, rebeliunea um, a deschis rana în această țară care a suferit de ani de zile. Negocierile au început săptămâna trecută, însă situația rămâne instabilă. Având în vedere motivele pentru acest conflict, care sunt adânc înrăgetinate și implicațiile la nivelul regiune, e nevoie de un plan de acțiune complex. Pe lângă situația etnică, pe lângă mediul social și economic, rolul țărilor Uh, din vecinătate, trebuie să abordăm și situația resurselor din RDC. Mineritul ilegal trebuie să fie prevenit înainte de a putea găsi o soluție finală. Aș vrea să subliniez atrocitățile la care sunt supuse cetățenii din Republica Democrată Congo, mai ales în partea de est ani de zile s-a întâmplat acest lucru, s-a folosit uh, violența sexuală pe scară largă, inclusiv asupra uh, fetelor minore și aceste lucruri nu mai pot fi tolerate. Trebuie să împiedicăm producerea de astfel de crime ale urii și trebuie să ajutăm victimele să își revină fizic și psihic Securitatea persoanelor strămutate intern trebuie să fie consolidată și consecințele conflictului trebuie să fie abordate. Dacă nu există o strategie adecvată pentru democratizarea și integrarea foștilor luptători și repatrierea refugiaților, nu se poate ajunge la o situație durabilă, uh, liniștită. Mulțumesc, doamnei Gurmai. Doamna Șache, un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. E un cocktail uh, toxic de um, violențe și acțiuni de destabilizare a Republicii Democrate Congo. Uh, Grupurile paramilitare continuă să comită cele mai groaznice crime, chiar cu ajutorul vecinilor. Este evident că Uniunea Europeană trebuie să acționeze în mod coordonat împreună cu Uniunea Africană și Națiunile Unite pentru a pune capăt acestor evenimente îngrozitoare și a evita efectul de extindere în toată regiunea uh, africană. Uniunea Europeană trebuie să acționeze cât se poate de clar. S-a suspendat și ajutorul pentru Rwanda, dată fiind uh, acuzațiile privind implicarea acestuia, acesteia în conflictul din Republica Democrată Congo. Trebuie de asemenea să uh, spunem clar cine sunt cei care au avut uh, probleme cu măsurile impuse de uh, Națiunile Unite. Și sunt necesare și investigații independente. Um, cei care încalcă drepturile omului, um, cei care comit acte de violență sexuală împotriva femeilor sau împotriva copiilor, trebuie aduși în fața justiției. Impunitatea trebuie să ia sfârșit și vă atrag Uh, o atenție specială uh, cu privire la atacul uh, laș asupra curajosului doctor Muveghe, în urma căruia garda sa de corp a decedat. Acest atac trebuie investigat pentru că domnul doctor a ajutat multe femei victime ale acestor violențe fără sfârșit. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Pașca, un minut și jumătate. Mulțumesc pentru posibilitatea de a interveni. Eu sunt convins că una din principalele cauze ale conflictelor din estul Republicii Democrate Congo uh, constă în uh, dorința de a exploata resursele naturale din această regiune. Guvernul are nevoie de forțele armate pentru a impune ordinea aici. Dacă nu va acționa hotărât, atunci rebelii vor exploata situația și vor crea această situație conflictuală pentru a putea, de fapt, să exploateze resursele naturale. Iar populația civilă este, de asemenea, o victimă a marilor companii uh, internaționale care uh, valorifică această situație haotică pentru a putea să își sporească profiturile. Este nevoie de măsuri de stabilizare, de consolidare a ă, liniștii în țară și ar trebui să se acționeze inclusiv împotriva exploatării ilegale a resurselor naturale. În Congresul american au fost adoptate hotărâri legate de uh, măsuri uh, care să fie luate pentru a putea urmări modul în care piața internațională exploatează aceste resurse internaționale. Este nevoie de identificarea celor care abuzează uh, a aventurierilor. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Pașca!

Violența împotriva civililor în estul Congoului este îngrozitoare. În primul rând, trebuie să ne asigurăm că se asigură securitate pentru persoanele strămutate intern și că asistența umanitară acolo, ajunge acolo unde trebuie. UE și ONU au un rol important de jucat în acest sens. Vreau să repet, persoanele din estul Congoului sunt victime ale crimelor de război, suferă violențe îngrozitoare, femei, fete sunt violate în grup, civili sunt uciși, copiii sunt uh, recrutați în armata Aceste situații, aceste crime de război trebuie să fie pedepsite în instanță. Și dacă nu uh, vor fi pedepsiți, și nu vor crește decât ritmul impunității. Mulțumim domnului Repo și acum trecem la procedura intervențiilor spontane. Doamna Corhole. Mulțumesc. Domnule președinte, situația din Republica Democrată Congo este dezastruoasă. Timp de șapte luni, gruparea M23 a semănat distrugere. Sunt încălcări grave ale drepturilor omului, violuri în masă, violuri asupra copiilor, tortură și folosirea copiilor soldați. Criza umanitară este mai gravă ca niciodată. Există un uh, sentiment de impunitate, fiindcă aceste crime de război nu sunt niciodată judecate. Resursele minerale vaste ale um, estului Congo cad în mâinile celui care, celor care nu trebuie. Uniunea Europeană, Uniunea Africană și ONU ar trebui să facă mai mult pentru a soluționa criza și pentru a pune capăt acestui dezastru umanitar. Cei vi- vinovați pentru violuri trebuie pedepsiți. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Cucan. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt foarte preocupat de criza umanitară în care uh, există multe violări ale drepturilor omului. Trebuie să condamnăm violurile în masă, tortura, masacrul împotriva civililor, înrolarea copiilor eh, în armată cei care sunt responsabili de violarea drepturilor omului eh, promovează această, acest climat de impunitate și de continuare a violențelor. Uniunea Europeană trebuie să joace un rol în eh, combaterea acestei situații pentru restaurarea justiției, siguranței în această țară. Trebuie să uh, ne continuăm asistența pentru misiunile militare și misiunile uh, forțelor poliționești. Pentru că în felul acesta vom putea garanta respectarea drepturilor omului și vom aduce pace stabil și stabilitate în regiune. Mulțumesc! Mulțumesc domnului Cucan, doamna Geringer dötenberg Mulțumesc, domnule președinte. Rebeliunea împotriva autorităților din Congo a dus la o situație dezastruoasă din punct de vedere al siguranței și umanitar. Există acuzații cu privire la sprijinirea, sprijinul acordat M23 în Rwanda. Aproximativ 2 milioane și jumătate de persoane au fost strămutate, 400 de mii s-au refugiat în Rwanda și Uganda, mii de oameni au căzut victime ale violenței și violurilor. Comunitatea internațională este foarte preocupată de această situație, de criza politică, socială și economică din țară trebuie să condamnăm toate actele de agresiune și de încălcare flagrantă a drepturilor omului. Mulțumesc! Am să continu. Republica Democrată Congo trebuie să uh, readucă siguranța și securitatea în țară prin respectarea standardelor internaționale. Uniunea Europeană trebuie să își continue eforturile în mod mai coordonat pentru a ajuta oamenii din estul Congoului să aibă acces la servicii medicale și asistență umanitară. Mulțumesc! Mulțumim, doamna Geringer de Ottenberg. Nu pot decât să repet încă o dată, dacă uh, vorbiți prea repede, primesc semnale în acest sens din partea interpreților și nu puteți fi urmăriți. Domnul Kelly, un minut. Mulțumesc, domnule președinte Uh, nici nu se pune problema faptului că este evident, Congo este un, o situație tragică, deși ar trebui să fie unul dintre cele mai bogate state din lume datorită resurselor naturale pe care le are, dar nu așa stau lucrurile. Deși Republica Democrată Congo este independentă de 50 de ani, s-au făcut prea puține progrese în stabilirea unei adevărate democrații și a respectului pentru lege și justiție. Cu alte cuvinte, violența este uh, foarte răspândită, femeile nu se bucură de niciun fel de respect și de curând au fost uh, prădate 600 de școli. Nu ai cum să progresezi într-o asemenea situație și ne revine nouă la nivel european și uh, al uh, Națiunilor Unite să încercăm să găsim o soluție. Apoi, țări precum Rwanda și Uganda ar trebui să fie forțate să se dea la o parte, astfel încât Congo să reușească și să rezolve problemele de unul singur. Mulțumesc! Mulțumesc, domnului Kelly. Domnul Ișec, la finalul procedurii CHCI. Mulțumesc, domnule președinte. Bineînțeles, situația politică în zona Marilor Lacuri este foarte complicată, iar situația umanitară cu adevărat dramatică. Dar nu vom putea să rezolvăm aceste probleme dacă nu vom uh, contribui la o detensionare a relațiilor dintre Congo și Ruanda va trebui să exercităm o presiune asupra conducătorilor acestor țări ca să nu sprijine rebelii independent de obiectivele politice pe care uh, le urmărim. Comunitatea internațională trebuie să exercite această presiune asupra ambelor țări pentru ca ele să uh, înceapă să colaboreze și să putem combate aceste forțe negative care acționează în Congo. Bineînțeles că trebuie să combatem și exploatarea ilegală a resurselor naturale și în felul acesta să contribuie la procesul păcii. Mulțumesc, domnule Licec. Domnul comisar Cioloș, în final. Mulțumesc, domnule președinte, domnilor și domnilor stimați membri ai Parlamentului European. Salutăm adaptarea de către adunarea dumneavoastră a unei rezoluții de urgență a Parlamentului privind RDC, în special cu privire la situația din estul Congoului, care preocupă foarte mult Uniunea Europeană de mai multe luni a dus la adoptarea mai multor declarații ale Uniunii Europene și la concluziile adoptate la două din ultimele consilii de afaceri externe suntem de acord cu liniștile exprimate în rezoluția de urgență referitoare la denaturarea situației umanitare, încălcarea drepturilor omului, violențele sexuale și nevoia de a um, înceta activitățile grupurilor armate și de a restabili statul de drept și guvernanța în estul țării, în special în ceea ce privește reforma sectorului securității și lupta împotriva exploatării ilegale a resurselor naturale. În acest context, suveranitatea și integritatea teritorială ale Republicii Democratice Congo au continuat să rămână un principiu pe care Uniunea Europeană nu poate să accepte niciun compromis. De altfel, am condamnat fără ambiguități activitățile grupurilor armate în RDC, în special M23. În acest sens, Uniunea Europeană a subliniat caracterul inacceptabil al oricăror ajutoare exterioare către această mișcare. Am solicitat de asemenea ca lupta împotriva impunității să fie consolidată pentru toți cei care sunt vinovați de activități criminale. Estimăm de asemenea că fiecare trebuie să facă eforturi constructive pentru a reuși să găsim o soluție durabilă la această criză. Pentru asta este nevoie de uh, stabilirea unui consens uh, politic în rândul populației din Kivu, care sunt primile victimele crizelor, dar și între Republica Democratică Congo și vecinii săi pentru a putea restabili dinamica în regiune cu respectul reciproc care să garanteze securitatea, pacea și dezvoltarea regiunii Marilor Lacuri. În acest sens, salutăm dialogul care s-a deschis între diferitele părți la acest conflict, precum și legătura dintre președintele RDC, președintele Ruandei, Ugandei, în cadrul conferinței internaționale privind regiunea Marilor Lacuri. Uniunea Europeană este gata să își aducă o contribuție politică la inițiative care urmăresc găsirea unei soluții durabile la această criză. Având în vedere complexitatea situației, UE cere cooperarea și uh, strânsa conlucrare între diferiții parteneri externi în regiune, în special conferința internațională privind regiunea Marilor Lacuri, Comunitatea pentru Dezvoltarea Africii Australe, a Uniunii Africane, dar și a Națiunilor Unite, care au un rol important și multilateral de jucat, mai ales având în vedere misiunea ONU în, Rebo- în Republica Democratică Congo. În acest sens, Uniunea Europeană și-a exprimat de mai multe ori părerea favorabilă cu privire la numirea unui trimis special al ONU care să consolideze răspunsul internațional pentru soluționarea durabilă a crizei. Aș vrea de asemenea să vă informez că Uniunea Europeană susține o serie de organizații ale societății civile care acționează zilnic pentru promovarea drepturilor omului și care încurajează dialogurile între acești activiști și guvern. Există mai mult de 30 de proiecte finanțate în prezent uh, în mai multe linii tematice de către Uniunea Europeană, suma fiind de peste 20 de milioane de euro. De asemenea, comisarul Pibals se pregătește să lanseze o inițiativă specifică axată pe uh, subiectul violența de gen. În acest sens, va sprijini revalorizarea rolului femeii la scară națională. Există un buget de 20 de milioane de euro care va fi în curând disponibil în acest sens și vor fi invitați și alți parteneri să participe, în special statele membre, având în vedere că această acțiune trebuie să fie extinsă. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule comisar Cioloș. Au fost uh, înaintate șapte propuneri de rezoluții. Votul va avea loc